privind inițiativa cetățenească europeană după un an de aplicare în practică, evaluarea experienței câștigate și depășirea obstacolelor. Ce titlu frumos! Deci, doamna comisar, aveți cuvântul ca să faceți această evaluare și să vedem cum trecem de obstacole. Mulțumesc, doamnă președintă! Uh, doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vă prezenta pe scurt primele gânduri după lansarea inițiativei cetățenești europene. E prea devreme să tragem niște concluzii definitive, dar mă bucur că sunt aici cu dumneavoastră să ne gândim împreună și să vedem unde ne aflăm și să facem niște considerente pentru viitor. Europarlamentarii au fost uh, foarte activi și au promovat inițiativa cetățenească europeană. În primele 12 luni nu, au fost dificultăți, dar putem fi mândri de acest nou instrument de democrație participativă. A fost un succes în larg. În primul an s-au înregistrat tendințe pozitive, așa încât există potențialul să devină un mijloc uh, plin de influență pentru cetățenii europeni să se implice în activitatea instituției noastre. Inițiativa cetățenească poate să dea naștere la optimism. Cetățenii vor să fie implicați și noi trebuie să le punem la dispoziție, dispoziție mijloacele să facă acest lucru. Sigur că nu putem prevedea care sunt rezultatele finale ale oricărei inițiative, dar este important. Deocamdată la Comisie s-au înregistrat 14 inițiative care se referă la foarte multe domenii. Educație, testarea pe animale, schimbarea de climă, drepturile de vot, uh, vitez, mobilitatea, limitarea vitezei și împreună au peste 2 milioane de declarații de susținere. Este evident că aceste grupuri mobilizează opinia publică transfrontalieră și atrag dezbaterea transeuropeană pe chestiuni importante și evident asta doream noi să se facă. Nu, firește că au fost probleme uh, au fost probleme clare, documentate, iar Comisia, împreună cu organizatori și cu statele membre, au, uh, s-au implicat mult mai mult decât ar fi dorat pentru ca aceste instrumente să funcționeze repede vreau să uh, subliniez câteva chestiuni în care Comisia a încercat să facă față acestor obstacole și să clarifice niște neînțelegeri. Când inițiativa cetățenească a intrat în vigoare, acum un an, în aprilie 2012, unii organizatori, puțini organizatori, uh, au avut niște obstacole ca să ducă la, sistemul, la certificarea sistemului online de certificare de colectare. Sistemele de colectare online uh, se pot aduce pe serverul de la Luxemburg fără costuri și pentru a compensa timpul pierdut, Comisia a luat în considerare declarațiile de susținere care au fost colectate dincolo de cele 12 luni de susținere până în noiembrie anul acesta. Lucrul acesta a avut un impact foarte mare asupra timpului și resurselor investite de comisie, Comisia s-a străduit să le facă organizatorilor pregătirea, să-i ghideze, să le consilieze pe tot parcursul procedurii. Și s-a angajat foarte mult și cu statele membre. Aceste preocupări au fost acum rezervate și rezolvate și ne putem aștepta ca în viitor organizatorii să fie pregătiți din punct de vedere tehnic și organizatoric. Comisia a mers cumva dincolo de regulament pentru ca inițiativa cetățenească europeană să fie un succes. Unii dintre dumneavoastră pot să spună că această activitate n-ar fi fost necesară dacă cerințele din regulamentul de aplicare ar fi fost mai puțin stricte. Da, poate, dar este foarte adevărat că avem nevoie de date personale foarte delicate și trebuie protejați semnatarii și organizatorii care se ocupă de colectarea semnăturilor. Firește că nimeni, nimic nu e bătut în piatră, iar împreună cu organizatorii, cu Parlamentul, trebuie să ne asigurăm că orice decizie privind revizuirea cadrului juridic este luată pe o bază care este bine informată. Întrebarea cea mai importantă uh, ar fi dacă trebuie să menstrăm sistemul descentralizat pentru găzduirea inițiativelor sau dacă să avem un sistem centralizat de colectare a semnăturilor. Privind programul mm, pentru colectarea online, criticii au spus că nu-i ajută pe organizatori să desfășoare campania și e corect Vicepreședintele Comisiei a spus că instrumentele Comisiei trebuie să faciliteze activitatea uh, strângătorilor de uh, semnături. Organizatorii sunt cei care trebuie să-și facă propaganda pentru inițiativă. Comisia asigură ajutor tehnic pentru optimizarea pregătirii și pentru folosirea procedurii. De asemenea, ei spun că softul comisiei nu a fost testat, ceea ce nu este adevărat. S-a făcut testare pentru fiecare uh, uniune, pentru fiecare unitate s-au făcut teste de stres și de vulnerabilitate iar acest uh, software open source este foarte important pentru abordarea comunitară. S-au făcut pa, um, pași pentru uh, acest lucru și încurajăm contributorii din toate statele membre să participe. Astăzi numai doi dezvoltatori extremi și-au arătat disponibilitatea de a participa. Firește, suntem în contact direct cu cetățenii. Critica cea mai legitimă este faptul că cetățenii au descoperit că nu pot să susțină toate inițiativele, orice inițiativă și atunci li se neagă un drept. Dar acest lucru nu e legat de software sau de platformă, ci este vorba de cadrul legal care nu este tocmai bun. Propunerea legislativă a Comisiei permitea tuturor cetățenilor, oriunde ar locui ei, să-și exprime opțiunea pentru o cetățenie. Dar uh, în statele membre au apărut diverse modalități de cerere a datelor în statele membre. De exemplu, cetățenii irlandezi nu pot să susțină orice inițiativă din orice alt stat membru în funcție de cerințele pentru date din statele membre Comisia consideră că nu este acceptabil așa ceva și susține că statele membre trebuie să mai uh, relaxeze sistemul de, uh, de uh, colectare a datelor personale. Pentru că e vorba de eforturi foarte mari ca să ne asigurăm cu toții că această inițiativă este un succes. Vreau să mulțumesc statelor membre și, bineînțeles, Parlamentului, care a jucat un rol foarte important uh, angajându-se încă de la început în acest proiect. Comisia își dă seama că în momentul în care ați exprimat preocupările dumneavoastră privind funcționarea acestei inițiative, ați făcut-o exact în același sens, implicarea cetățenilor în viața politică a Uniunii inițiativa cetățenească europeană se adaugă structurilor noastre democratice reprezentative, este o alternativă pentru cetățenii care vor să se implice în rezolvarea problemelor europene, direct sau indirect. Sper că am clarificat o serie dintre chestiuni. Mulțumesc, doamne comisar, și dau cuvântul acum doamnei Gabriel pentru PPE. Mulțumesc. Благодаря, госпожо председател. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, stimați colegi. În 2013 vom sărbători două aniversări uh, a inițiativei cetăeneti europene și un uh, an de inițiativă europeană. Sigur că trebuie să ne felicităm uh, pentru asta, dar trebuie să facem și un bilanț. Democrația participativă se află în centrul dezbaterilor noastre Uh, mai ales că ne aflăm uh, cu un an și jumătate înainte de alegerile de anul viitor. Acesta este un uh, semnal pe care dorim să-l transmitem societății noastre și să insistăm asupra principiilor noastre. De asemenea, trebuie să încercăm să ne apropiem mai mult de cetățenii noștri. Instituția noastră este utilă pentru cetățenii noștri și este important să colaborăm cu aceștia pentru ca aceste inițiative să își atingă obiectivul. Este important ca aceste inițiative să fie transparente astfel încât să aibă succes. Există numeroase aspecte și componente pozitive. Aceasta este o primă inițiativă supranațională la nivel european. Este o inițiativă care poate să ne ajute să ne corectăm greșelile. Deci este o inițiativă pozitivă uh, contrar, uh, spre deosebire de uh, petiții și spre deosebire de uh, reclamațiile transmise mediatorului, această inițiativă cetățenească le permite cetățenilor să aibă o contribuție pozitivă. La referendum, de exemplu, răspunsul este da sau nu. Însă, această inițiativă cetățenească le permite cetățenilor să facă propuneri și să uh, propună uh, idei pozitive pentru a ne corecta greșelile. În plus, uh, această inițiativă trebuie să se materializeze efectiv uh, în realitate. Ne confruntăm cu mai multe obstacole. Trebuie să-i informăm mai mult pe cetățeni, iar instrumentele trebuie să fie bine cunoscute de către cetățeni, astfel încât aceștia să-și poată apăra interesele. Cum putem să-i informăm? Cum am putea să uh, facem uh, campanii mai extinse? și cum uh, ar putea cetățenii să-și însușească această inițiativă. Este important uh, ca uh, cetățenii să creadă în această inițiativă pentru a ne urma în acest proces. Trebuie să găsim un echilibru între așteptările cetățenilor uh, și legislația adoptată. De asemenea, trebuie să modificăm și acest proces. Comisia de Petiții a propus prin diferite rapoarte diferite amendamente, însă unele etape și unele niveluri nu sunt uh, foarte flexibile și sunt dificil de pus în aplicare. Uh, așadar, procedura trebuie să fie perfecționată. Cu siguranță, Comisia Europeană a fost alături de noi atunci când uh, au fost instituite măsuri temporare însă trebuie să ținem mai mult cont de aspectele tehnice care au legătură cu um, softul. Unele inițiative nu vor uh, avea acel termen de 12 luni pentru colectarea de semnături. Comisia va face ceva în acest sens pentru a asigura accesul egal al tuturor și condiții egale pentru toți. Inițiativele trebuie să aibă niște dimensiuni concrete și să fie transpuse în uh, acte legislative noi, ca Parlament European, uh, putem să fim foarte utili pentru uh, cetățenii europeni prin organizarea de audieri și alte evenimente. Însă va trebui să lucrăm mână în mână pentru a consolida sensul profund al acestei inițiative. Acum, domnul Guerrero Salom, timp de două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, doamnă comisar. Cred că e o coincidență acum când ne gândim că unele din marile inovații ale tratatului de la Lisabona le recunosc cetățenilor capacitatea de a se aduna și de a pune în mișcare o inițiativă legislativă cetățenească. Astfel, activitatea Comisiei și Parlamentului pentru a aproba regulamentul corespunzător a fost satisfăcătoare, destul de rapidă și, în orice caz, foarte pozitivă țin cont de aceste drepturi ale cetățenilor. Nu s-a opus rezistență la Parlament, de Parlamentul este depozitarul democrației reprezentative față de această manifestare a democrației directe. Din contră, s-a înțeles că este o îmbogățire a capacității noastre pentru a reprezenta cetățenii ar trebui să revizuim lucrurile în 2015. Chestiunea este că trebuie să o facem imediat, pentru că după un an de funcționare a inițiativei cetățenești europene, Niciuna, de fapt, nu s-a materializat. S-au prezentat 30, 14 continuă să existe și există probleme care frenează, frânează cumva progresul. Suntem mulțumiți că chestiunile pe care interesează pe cetățeni sunt chestiuni sociale importante, se referă la calitatea vieții, la mediu, la educație, la trafic, la anchete, la drepturi deci suntem mulțumiți. Nu cetă... lobbyurile pieței nu au prins în capcana această inițiativă, dar Comisia a semnalat că există probleme tehnice, juridice și materiale. Așa că rog Comisia și, să roage Consiliul să reducă problemele care stau la îndemâna statelor membre, mai ales cele care nu recunosc semnătura cetățenilor care locuiesc în afara statului. Doamnă președintă, cred că într-un moment în care există mult euroscepticism, este foarte important să le dăm cetățenilor posibilitatea să se simtă europeni și să fie direct participanți la procesul legislativ. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Guerrero. Are cuvântul acum domnul Aylward, Trei minute. Uh, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Inițiativa cetățenească a fost salutată ca fiind un pas înspre uh, realizarea democrației și acoperirii deficitului democratic. Un proiect legislativ ambițios, dar care prezenta lacune nu are nu, nici nu trebuie să fim foarte atenți ca să vedem care au fost problemele. De exemplu, 86% din uh, oamenii din Irlanda nici nu au zis de acest instrument, 70, uh, deși se spunea că 70% îl folosesc. Instrumentul acesta trebuia să abordeze problema deficitului democratic, să apropie sfera politică de cetățeni, dar, din păcate, mm, lumea nu cunoaște acest instrument din cauza faptului că nu a fost prezentat ca atare. 70% S-a considerat totuși că 70% din oameni folosesc acest instrument. Deci există un apetit pentru a uh, participa. Cetățenii vor să se angajeze, vor să-și aducă contribuția și vor să-și facă vocea auzită. Faptul că Într-adevăr, am uh, primit inițiative cetățenești în ceea ce privește uh, limitatoarele de viteză, pluralismul media și altele, arată că, într-adevăr, cetățenii se pot angaja și că Parlamentul poate fi o forță motrice în acest sens. Noi vrem să aprofundăm proiectul european. Pentru asta e nevoie să uh, ne angajăm într-un dialog cu cetățenii, să construim un, o uniune pentru cetățeni împreună cu cetățenii. O critică este că Uniunea Europeană nu comunică cu cetățenii și că legislația e mereu top-down, de, jos, de sus în jos, mă scuzați. Ar fi foarte bine să profităm acum de acest uh, uh instrument pentru a-i implica pe cetățeni. Problema este însă că povara administrativă rămâne foarte mare pașii tehnici care trebuie parcurși sunt problematici și există plângeri în ceea ce privește lipsa clarității cu privire la criteriile de admisibilitate. Cetățenii nu ar trebui să-și piardă timpul uh, în mod inutil. Sistemul uh, de colectare a semnăturilor trebuie să fie unul practicabil pentru ca o inițiativă cetățenească să fie accesibilă în primul rând cetățenilor. Eu uh, cred că ar trebui să existe un punct unic de contact pentru orice inițiativă, în așa fel încât să nu trebuiască să se ceară informații de la 27, în curând 28 de birouri. Cetățenii trebuie să fie tratați în mod egal, indiferent de uh, cetățenia lor, indiferent de uh, punctul în care uh, vor să obțină informație. Avem o datorie față de uh, principiul democrației în acest caz. Nu în ultimul rând, doamnă președinte, am o întrebare directă către doamna comisar. De ce nu putem să avem o inițiativă cetățenească în ceea ce privește sediul unic al Parlamentului? Am înțeles că a existat o propunere de acest gen, dar că a fost blocată. O explicație, vă rog. Un cartonaș albastru din partea domnului Macmillan Scott. Îl acceptați, domnule Elward? Vă rog, foarte pe scurt, doamnă președinte, îl întreb pe domnul Elward dacă ar fi de acord că e într-adevăr regretabil că în aceste negocieri un stat membru uh, a spus că inițiativa cetățenească nu trebuie să se refere uh, în niciun caz la uh, sediul instituțiilor. O felicit pe doamna Malmström că la un moment dat i-a organizat o petiție pe uh, uh sediul unic care a, înregistr- a fost, uh, a înregistrat 1 milion 1,27 milioane de semnături. Și acum, mulțumită domnului Schulz și doamnei Mazzoni, cred că putem avansa. Domnule Elward, după cum a spus domnul Macmillan Scott și a spus chiar totul, sunt și eu uh, lăsat perplex uh, de faptul că nu avem oportunitatea să abordăm acest uh, subiect deschis. De aceea am întrebat-o pe doamna comisar și aștept un răspuns. Mulțumesc. Patru minute, domnul Hefner. Mulțumesc, dragi colegi. Inițiativa cetățenească europeană ne-a oferit posibilitatea de a ne adresa direct cetățenilor europeni, de a le face lor o ofertă, arătându-le că Europa aceasta nu este a instituțiilor și a guvernelor, ci în primul și în primul rând este o Europa a cetățenilor, este Europa noastră, Europa voastră. Implicați-vă, participați, veniți cu propuneri, uh, spuneți care vă sunt grijile. Până la urmă, asta a fost marea ofertă uh, cu care am venit prin inițiativa cetățenească și sunt foarte mândru că am reușit și vreau să-i felicit pe toți cei care au participat și vă atrag atenția, vă aduc aminte că acest instrument practic pornește de la uh, un demers al cetățenilor. Din uh, Germania s-a dorit mai multă democrație cu Eurotopia, cu Democracy International, cu alte instituții internaționale care au cerut uh, acest instrument uh, l-au conceput inițial și apoi l-au cerut și mai târziu noi l-am implementat. Mai târziu uh, Parlamentul cu Comisia și cu Consiliul a elaborat un regulament în acest sens. Până la urmă, a fost un compromis la care am participat cu toții în urma unor dezbateri foarte îndelungate, am reușit. Vă amintiți că am făcut o promisiune mare în fața cetățenilor pe care am respectat-o doar parțial. Și acum ține numai și numai de noi dacă va fi un succes total sau dacă va fi o promisiune pe jumătate onorată doar. E foarte clar, e vorba de un instrument transnațional cu privire la participarea cetățenilor. Inițiativa cetățenească este un copil care face primii pași în viață și trebuie să urmărim puțin lucrurile. E foarte clar că nu se poate porni în forță din prima și aș vrea să uh, eliminăm treptat toate obstacolele. În primul și în primul rând, problema este că cetățenii în marea lor majoritate, nu știu că există inițiativa cetățenească. Chiar înainte de implementarea uh, directivei am discutat cu președinții celor trei instituții, Schulz, Barroso și Van Rompuy, și am spus că ar trebui să se prezinte în fața cetățenilor și să spună că începe o nouă eră în care noi vrem să ascultăm doleanțele cetățenilor. Nu va mai fi o Europa în care se transmite un mesaj de sus în jos, ci Europa își apleacă urechea la cetățeni. Profitați de această ocazie, dragi cetățeni. Să știți că încă nu e prea târziu să facem asta. E anul cetățenilor europeni și ar fi foarte util dacă Comisia de data aceasta ar profita de ocazie și dacă apoi cele trei instituții împreună ar, s-ar prezenta în fața cetățenilor pentru a face reclamă acestui instrument și pentru a spune că în anul cetățenii europene avem nevoie, nu-i așa, de cetățenii europeni și de propunerile acestora. Așa că să participe Comisia se implică în atâtea proiecte, uh, face uh, campanie pentru participarea la alegerile europene, deși cred că nu cu atâta efect. Eu cred că de data aceasta merită să facem reclamă pentru uh, inițiativa cetățenească. Avem și multe probleme tehnice. Softul online nu funcționează perfect, luni la rândul nu s-au putut înregistra semnături, s-a pierdut timp aiurea. Uh, și acum se încearcă o soluție ad hoc cu uh, limitarea în timp și cu limitarea semnăturilor. Nu se poate așa ceva. Avem nevoie de o platformă unică europeană pe care să se poată înregistra toate inițiativele, cetățenii să poată urmări procesul transparent și așa mai departe. Și să fie, desigur, o platformă gratuită pentru cetățeni. Există foarte multe Uh, probleme cu platforma online existentă și nu din cauza softului, ci din cauza faptului că regulamentul în sine este prea complicat și din cauza că există solicitări prea complicate cu privire la certificare și la uh, adunarea de semnături. De ce nu unificăm întregul demers? De ce nu se pot înregistra semnături la fel în toate statele membre cu nume, cu semnătură, cu adresă? Putem să uh, reformăm sistemul oricând pentru că Parlamentul e deschis. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Vlasac urmează, dar cred că nu e, așa că dau cuvântul domnului Batten. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Acesta este doar un exercițiu de relații publice. Uh, pentru a susține democrația. Cea mai bună de- definiție a democrației este cea a lui Abraham Lincoln, care spunea că este un guvern al oamenilor, condus de oameni și pentru oameni nu există uh, o identitate politică comună în Europa cu care să se poată identifica oamenii. Așa că în Uniunea Europeană nu putem avea un sistem cu adevărat democratic. Uh, Singura democrație care are sens este cea a statelor membre naționale, unde oamenii se identifică cu o identitate politică. Toate guvernele democratice din diferite țări au forme diferite și structuri diferite. Însă pentru ca o țară să fie numită democrație, trebuie să aibă o singură caracteristică, și anume capacitatea nu doar de a alege guvernul, ci și de a uh, înlocui guvernul și de a-l da la o parte dacă este cazul. Acesta este un lucru pe care nu putem să-l facem în Uniunea Europeană. Oamenii nu aleg comisia, care este practic guvernul uh, Uniunii Europene și nu poate să uh, îi dea afară. Așadar, nicio țară uh, membră a Uniunii Europene nu poate pretinde că este o democrație funcțională. Democrațiile noastre sunt distruse toate guvernele din uh, lumea occidentală și în special cele din Uniunea Europeană uh, se uh, rup de proprii cetățeni și impun politici precum imigrația în masă necontrolată sau legislație care distruge economiile. Singura inițiativă cetățenească care are sens este inițiativa de a părăsi Uniunea Europeană și oamenii din Marea Britanie au ocazia să facă acest lucru și uh, numărul lor este tot mai mare. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Scholz. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Am semnat uh, întrebarea cu solicitare de răspuns oral. Mi se pare că punctele ilustrate acolo sunt corecte și dezbaterea de astăzi indică exact acest lucru. Cred că trebuie să corectăm erorile. De astăzi se vede foarte clar că um, trebuie să demontăm barierele birocratice și că instrumentul în sine trebuie să fie flexibilizat. Instrumentul se numește inițiativă cetățenească și inițial um, am spus că avem nevoie de acest instrument, dar uh, nu pentru presiuni. Nu așa funcționează uh, lucrurile, ci trebuie uh, să fie democrație participativă, inclusivă și așa mai departe. Și noi, din Parlamentul European, trebuie să ne aducem contribuție în acest sens. De ce să nu fie posibil să legăm inițiativa cetățenească stringent de activitatea noastră? Astfel uh, putem să facem audieri în Parlament. Eu îmi doresc ca inițiative care nu se bucură de succes să fie tratate ca o petiție. Avem un instrument uh, petiționar care poate fi utilizat cu succes în acest sens. În continuare, avem un instrument suprabirocratizat și mi se pare că trebuie să punem capăt acestui lucru. Vă dau și un exemplu concret. Avem inițiativa cetățenească Dreptul la apă, The Right to Water. E vorba de oamenii care sunt împotriva privatizării apei. E vorba de colectarea unui număr mai mare de un milion de semnături, quorum atins în cinci state. Statul care nu are quorumul necesar este Italia, dar acolo, în urmă cu doi ani, a existat o colectare de semnături de 1,5 milioane. Mi se pare că trebuie să abordăm acest subiect direct și să reușim uh, Uh, la nivel transpartinic să facem ceva în această privință. Mulțumesc, are cuvântul domnul Mölzer, un și jumătate. Mulțumesc și eu. Instrumentul acesta e în vigoare de un an de zile. Se dorea ca prin el cetățenii europeni să aibă posibilitatea de a participa uh, la emiterea de uh, legi și uh, se dorea transparentizarea proiectului european. Experiențele de până acum însă ne arată că, de fapt, nu am atins obiectivul inițial. Mulți uh, cetățeni se plâng din cauza obstacolelor tehnice și birocratice, din cauza costurilor sporite. De exemplu, uh, portătorul de cuvânt al Global 2000 din Austria ne spune că la un an de la pregătirea inițiativei cetățenești, din cauza faptului că nu sunt întrunite toate condițiile cadru, nu am reușit să facem o inițiativă cu privire la energia atomică. E o problemă birocratică, tehnică și de costuri. Așa mi-a spus în scrisoarea sa uh, cetățeanul respectiv. E foarte clar că vrem să avem un acces facilitat și că nu trebuie să pierdem din vedere obiectivul inițial, și anume de a spori participarea în rândul cetățenilor. Eu, uh, înainte să introducem instrumentul, am atras atenția că e periculos să oferim cetățenilor sau să sugerăm cetățenilor că ar putea să, facă, uh, să participe în codecizie. Până la urmă nu se poate asta. Nu facem altceva decât să sporim scepticismul față de uh, Uniunea Europeană. Dacă vrem să sporim credibilitatea proiectului european, ar trebui să ne gândim cum anume am putea uh, Uh, trata direct uh, succesul inițiativelor cetățenești la comisie. Mulțumesc. Are contul acum domnul Becker, patru minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Celebrăm un an de la introducerea inițiativei cetățenești, un prilej de a ne bucura de faptul că cetățenii s-au uh, implicat pentru acest prim instrument transnațional democratic. 14 inițiative există până acum. Vin din Austria și mă bucur că patru din aceste inițiative există cu contribuția austriecilor. Vreau să mulțumesc și comisiei pe această cale și să o felicit pentru că uh, s-a implicat nu doar la început, ci și mai târziu când uh, a fost vorba de uh, faptul că a dat uh, cale liberă utilizării platformei online prin serverele sale. Sigur că trebuie să fim și critici la un an de la introducerea inițiativei cetățenești pentru că e loc de îmbunătățire. Problema principală cu acest instrument foarte, foarte tânăr e în continuare faptul că e un instrument destul de necunoscut în rândul cetățenilor. Și nu e doar sarcina comisiei să corecteze asta, ci Uh, și a statelor membre al căror angajament activ lipsește, în opinia mea, deocamdată. Mai mult decât atât, deja s-a spus că e o problemă tehnică cu înregistrarea semnăturilor și mai sunt și obstacole birocratice. E foarte bine să ne gândim la modul în care am putea să uh, pre utilizăm un software uh, care să faciliteze accesul la inițiative cetățene și la colectarea de semnături. Știu că există situații în care s-au cerut 12 luni pentru colectarea semnăturilor din momentul înregistrării. Mi se pare o soluție practicabilă, pentru că, într-adevăr, putem să avem 12 luni de activitate și mi se pare că acest countdown de 12 luni uh, poate să înceapă uh, din momentul în care e certificată procedura. E corect așa. Și mai e un subiect care pe mine mă afectează foarte tare. E legitim, dat fiindcă a trecut un an, să punem sub semnul întrebării anumite activități. Aici mă refer concret la o inițiativă care a depășit prima pragul de un milion de semnături. E vorba de accesul la apă. Există câteva forțe populiste care nu întâmplător au făcut campanie pe acest subiect. S-a discutat despre o privatizare forțată a sectorului apei planificată de Uniunea Europeană. Fals până la urmă, pentru că nu era vorba de așa ceva. Ei bine, în urma acestui proces, acestei campanii, constatăm mai multe lucruri. Cei care au, și-au asumat inițiativa în acest sens, cu siguranță nu au fost cei pe care inițial am avut în vizor cu acest instrument. Noi uh, nu am vrut să tratăm uh, lucrurile la nivel instituțional și politic. Și mi se pare că dacă tot e o mișcare sindicalistă, în acest uh, caz, cred că ar fi cazul ca pe viitor să nu se mai întâmple asta. Pentru că nu se poate să avem un instrument care să fie abuzat în acest fel, mai ales că era vorba de un instrument al democratizării. Eu nu aș vrea să trăiesc într-o Europa sau într-un stat fără sindicate. Să fie foarte clar acest lucru. Dar aici e vorba de faptul că nu trebuie să facem din drepturile cetățenești drepturi instituționale cei de la Comisie și cei din Parlament, ne mândrim de faptul că avem inițiativa cetățenească, dar haideți să facem tot posibilul pentru a optimiza instrumentul, pentru a-l îmbunătăți și a-l perfecționa. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Gurmai. Uh, Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președintă, doamnă comisar, stimați colegi, am fost coraportor, așa încât îmi face multă plăcere să vorbesc despre el acum. Inițiativa cetățenească este un instrument al democrației participative transfrontaliere. Cetățenii merită să fie auziți în momentul în care au nevoie de acest lucru. Până acum, s-au uh, prezentat o serie de inițiative, ceea ce mă face să fiu optimistă. Cetățenii europeni au început să vadă care este plus valoarea acestei inițiative. Aceste evoluții pozitive nu trebuie să ascundă problemele tehnice și provocările din viitor. Știam în momentul în care am redactat regulamentul că intrăm pe un teritoriu necunoscut, pentru că nu fusese, nu existase niciodată o asemenea inițiativă reglementată la o scară atât de mare, mai ales serverele online. Problemele au fost rezolvate cu ajutorul Comisiei în parte, dar trebuie să găsim o soluție durabilă. Lucrul acesta este valabil și pentru echilibru corect între protecția datelor și prietenia, ușurința de utilizare. Nu cer um, uh, nu sunt împotriva revizuirii regulamentului, dar este prea devreme. Trebuie să facem o evaluare totală înainte de a face revizuirea. Salut uh, decizia Comisiei de a prelungi data de colectare a semnăturilor pentru primele uh, inițiative, mai ales că erau probleme tehnice de aceea, dar cer și tratament egal pentru toți cetățenii. În 2015 urmează revizuirea, trebuie să sporim dialogul cu organizatorii, cu alte cuvinte, trebuie să ținem cont de experiența lor, iar colectarea online să fie mai accesibilă, iar discuțiile trebuie să fie mai deschise pentru un proces centralizat stat. De asemenea, trebuie să revizuim costurile inițiativei și să îmbunătățim comunicarea. Mulți cetățeni, mult prea mulți, nu știu de existența acestei inițiative, este inacceptabil. Trebuie să îmbunătățim cooperarea între Uniunea Europeană, instituțiile europene și instituțiile din statele membre un singur stat membru a blocat decizia de a uh, prelungi perioada de colectare a semnăturilor. Haideți să colaborăm astfel încât această inițiativă să fie un tratament uh, egal. Mă adresez cetățenilor care ne ascultă și vreau să le spun că este o ocazie pe care trebuie să, de care trebuie să profite, să fie atenți la analiza pe care o facem noi, uh, Există un grup care a plecat. Poate o să spunem acest lucru și pentru celelalte grupuri. Și dau cuvântul acum domnului Rinaldi, două minute și jumătate. Președinte, cara comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor. Vorbim uh, despre unul dintre puținele instrumente disponibile pentru care asigură o legătură directă între uh, cetățeni și Uniunea Europeană nu este vorba doar de anul european al cetățenilor, ci de o perioadă în care uh, nivelul de încredere în Uniunea Europeană este uh, la cel mai scăzut nivel din istorie. Nu este doar o statistică Eurostat, ci o realitate cu care ne confruntăm în fiecare zi. Inițiativa cetățenească europeană are șansa să fie o armă, un instrument extraordinar. Eu am fost implicat în una dintre primele inițiative, și anume pluralismul pentru informație uh, când Parlamentul uh, a adoptat uh, ideea că um, aceste lucruri trebuie să meargă mai departe. Ce bine ar fi fost să le putem spune cetățenilor că prin inițiativa lor, uh, prin reunirea lor, ar fi putut să rezolve niște lucruri pe care nu le-au rezolvat instituțiile. Uh, Bineînțeles, există chestiuni legate de pluralismul uh, presei, care se află în centrul identității Uniunii Europene. Ce facem noi pentru a duce mai departe această inițiativă cetățenească europeană? Ei bine, avem o dezbatere de acest gen, care ne permite să analizăm evoluțiile din uh, primul an de punere în aplicare și când avem posibilitatea să introducem modificări. Avem uh, un software tip open source uh, care ne-a fost pus la dispoziție. Sigur, are niște probleme pentru că este dificil de, de operat. Pe de altă parte, există anumite anumite domenii în care trebuie să acționăm și să luăm uh, măsuri. Aceasta este o inițiativă mm, uh, inovatoare și de aceea necesită mm, uh, investiții, există chestiuni legate de certificarea online, de securitatea online, care sunt uh, chestiuni dificile, există alte aspecte de natură juridică. De exemplu, cetățenii trebuie să-și înregistreze și să-și verifice semnăturile. Însă și în acest uh, Parlament uh, trebuie să le transmitem un mesaj clar cetățenilor. Trebuie să le spunem că au la dispoziție această inițiativă. Trebuie să ne asigurăm că birocrația și aspectele uh, tehnice uh, sunt uh, uh limitate, astfel încât să nu periclităm această inițiativă atât de benefică. Dau acum cuvântul doamnei Auken. Mulțumesc doamnă președinte. Cetățenii activi sunt o resursă și știu asta pentru că eu lucrez la petiții și știu cu uh, cât uh, contribuie aceștia când e nevoie. Nu aș vrea să uh, nu le nu aș vrea să le transmitem uh, uh, mesajul pe care l-a sugerat domnul Rinaldi, ci aș vrea să le spunem cetățenilor că uh, trebuie să le uh, că ei pot să contribuie la ordinea de zi uh, a noastră. Putem să facem acest lucru clarificând regulile aici la Parlament. Comisia de petiție ar trebui să fie comisia competentă pe fond pentru ca cetățenii să vină aici, să fie ascultați, comisiile specializate să poată participa, să fie reprezentată comisia la nivel înalt, astfel încât cetățenii să aibă senzația că într-adevăr, sunt luați în serios și ascultați. Doar așa pot să-și, influen- să-și manifeste aceștia influența. Nu putem însă să le spunem cetățenilor că ei pot să fie colegiuitori. Ar fi o catastrofă. În rest, instrumentul e foarte bun. Mulțumim, doamna De Martini sau domnul De Martini, un minut. President. Doamnă președintă, sunt nouă aici, de aceea vă mulțumesc de două ori pentru șansa de a vorbi pentru prima dată în Parlament. Voi trece acum la cealaltă limbă maternă, limba italiană. Această inițiativă este foarte importantă într-un moment în care avem multe îndoieli față de Europa. Se pare că sunt niște probleme de comunicare, niște probleme birocratice, așa cum a spus și doamna comisar. Iau un exemplu practic care se referă la țara mea, la Italia inițiativa privind accesul la apă, accesul public la apă, în 9 luni a adunat mai mult de milioane de semnături iar același subiect la nivelul unui referendum național în 2011 adunase în câteva luni mai mult de un milion de semnături. Este o mare diferență de cifre, ceea ce arată că între inițiativa unui singur stat și inițiativa europeană uh, există diferențe. Nu putem explica lucrurile decât dacă există dificultăți de comunicare și birocratice. Altfel, nu văd cum ar putea fi uh, o asemenea situație. Inițiativa aceasta avea rolul să ușureze lucrurile, dar mm, trebuie să mă gândesc la ideea că uh, eu știu, Camila este descrierea perfectă a unui cal făcută de un uh, birocrat. Mulțumesc foarte mult, doamna de Martini, și are acum cuvântul domnul Sismanski, Szyszmanski. Pani przewodnicząca, w październiku ubiegłego roku wspólnie z kolegami z ośmiu państw. Mulțumesc foarte mult. Partidul meu Polonia Solidară și EFD-ul au început să strângă semnături cu privire la pachetul de climă. Vrem să oprim acest pachet, să-l blocăm. Și inițiativa noastră se bucură de popularitate și sindicatele ne sprijină. Inițiativa cetățenească e un instrument corect introdus prin tratatul de la Lisabona, dar există probleme de implementare care apar, mai ales în ceea ce privește înregistrarea inițiativelor, de exemplu, și uh, în ceea ce privește uh, adunarea de semnături online. Comisia Europeană nu a propus o soluție și nu a, uh, nu a venit cu nicio idee cu privire la simplificare. Uh, Întreaga procedură este foarte complicată acum și noi, de fapt, vrem să încurajăm pe cetățeni să participe. Din păcate, există obstacole tehnice și condiționalitățile diferite de întrunit uh, complică toată procedura. Durează câteva ore ca să completezi formularul și nu există nici informații detaliate cu privire la statele în care uh, există un sistem uh, de înregistrare certificată. Prin urmare, ar trebui să lucrăm în vederea găsirii unei soluții care să simplifice această procedură de adunare online a semnăturilor. Cetățenii ar trebui să aibă posibilitatea să-și prezinte argumentele chiar și aici, la Parlamentul European. Asta este o pe condiție democratică pe care noi o sprijinim. Mulțumim. Domnul Maier, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Astăzi Dezbaterile privind Uniunea Europeană și multe dintre ele care mobilizează foarte multe forțe și greve generale se referă la moneda unică, la banca centrală care nu e rezerva federală, dacă politicile Uniunii Europene trebuie să meargă spre austeritate și creștere. Astea sunt temele care se dezbat. Cetățenii ar fi încântați să aibă un instrument de decizie și de coparticipare la referendum, la inițiativele legislative. Problema e că instrumentul acesta împiedică împiedică, blochează dreptul fundamental, dreptul substanțial s-a prezentat o, o inițiativă prin crearea unei bănci publice. Acest lucru nu se poate face. În secolul 21 dezbaterea este dacă cetățenii participă la luarea deciziei sau nu. Totul este o poveste. O poveste. Se apropie secolul 21 și cetățenii vor să ia decizii, se pot revoca deciziile, se pot face referendumuri obligatorii, iar cetăț cetățenii trebuie să poată lua direct decizii. Asta este, de fapt, dezbaterea și aici mai avem mult drum de parcurs. Mulțumesc, domnule Meyer. Are cuvântul acum domnul Boulon. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Inițiativa cetățenească europeană este un instrument formidabil la dispoziția cetățenilor. Totuși, este paralizată de defectul principal al oricărei administrații și anume obstacolele birocratice. Din cele 30 de inițiative prezentate, jumătate au fost declarate admisibile, însă niciuna nu a strâns un milion de semnături în uh, statele membre. După numeroase disfuncțiuni, eu sunt împotriva unei reforme forme totale a subiectului, așa cum sugerează unii dintre colegi. Uh, este important să evităm petițiile contraproductive și absurde, așa cum există în Statele Unite, unde există, de exemplu, o petiție uh, legată de uh, moartea unei stele din Star Wars. Nu cred că trebuie să fim deturnați de sindicate sau de partide politice Uh, un coleg vorbea despre sediul unic, dar asta ar fi uh, contrar uh, tratatelor. Știm că există acest sediu la Strasbourg. Această inițiativă cetățenească nu trebuie să fie lupta, folosită pentru a lupta împotriva legii dreptul de exprimare și dreptul de a face propuneri trebuie să fie acordate tuturor. Pe de altă parte, organizatorii uh, inițiativei uh, au arătat că există numeroase obstacole care pot fi depășite. Comisia trebuie să-și îmbunătățească sprijinul material și informatic. Trebuie să simplificăm administrația cu un singur serviciu de aprobare, fie că este vorba de colectarea sau protejarea datelor, fără însă să interzicem identificarea. Uh, și trebuie să o uh, simplificăm. Dacă nu verificăm identitatea, facilităm frauda. Dacă se descoperă o fraudă, uh, atunci se va pune sub semnul întrebării eficacitatea acestei inițiative. Trebuie să calculăm cele 12 luni de colectare de la data depunerii inițiativei. Aceasta, această inițiativă permite instituirea unui sistem de colectare a semnăturilor care nu funcționează corect. De altfel, petiționar parlamentarii au spus uh, că acest sistem nu este unul uh, just, nu este unul echitabil, pentru că regulile nu sunt aceleași pentru toți. Trebuie să acționăm rapid și să transmitem un semnal de încredere actorilor din societatea civilă și pentru asta trebuie să-i consultăm. Voi încheia prin a menționa două aspecte paradoxale. Uh, va trebui să ajungem la o inițiativă uh, cetățenească europeană pentru a îmbunătăți această inițiativă cetățenească europeană. Este vorba despre obiectivul IC11 care este acum în curs. Pe de altă parte, Comisia trebuie să combată obstacolele în calea inițiativei cetățenești. Trebuie să avem ca obiectiv reducerea propriilor obstacole în calea inițiativei cetățenești. Mi-e teamă că aceste paradoxe

pe bună dreptate, această inițiativă nu a avut, inițiativa cetățenească nu a avut impactul pe care l-am uh, avut în vedere la început. Eu am fost activist și știu prea bine ce înseamnă un asemenea instrument și, până la urmă, sistemul de accesare a unei inițiative cetățenești este unul cât se poate de neprietenos și uh, mai degrabă exclusivist îi exclude pe tineri și pe uh, cei care nu sunt cetățeni europeni. E vorba de milioane de persoane care trăiesc în afara Uniunii Europene, inclusiv mulți cetățeni irlandezi care au fost obligați să emigreze și care, practic, au uh, uh motive reale să pună sub semn întrebări anumite politici europene. Noi vom analiza situația de aproape și după ce o vom evalua, uh, vom putea face o cerere de a face din acest proiect unul mai inclusiv și sigur, să avem o inițiativă cetățenească cu privire la sediul unic, să punem capăt acestui circ de navetă până la Strasbourg și înapoi pe milioane de euro. Mulțumesc! d'entrée et de visiteurs européens et j'attire leur attention Aș dori să urez bun venit grupului de vizitatori și să le atrag atenția asupra inițiativei uh, care este extrem de importantă. Este o inițiativă în mâinile dumneavoastră și vă puteți uh, folosi de ea. Dau acum cuvântul domnului Iacolino. 4 minute. Timp de 4 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, Europa trebuie să se bazeze pe drepturile cetățenilor noștri astfel încât aceștia să se poată folosi de un astfel de instrument, de le, inițiativă legislativă. Am ascultat cu atenție ce au spus colegii și ce a spus doamna comisar Malmström și, fără îndoială, acest proces s-a confruntat uh, cu unele probleme. Unele state membre nu au uh, acționat uh, în mod optim în ceea ce privește furnizarea de informații către cetățeni. Există probleme de birocrație, probleme de software care au uh, generat uh, anumite dificultăți, chiar dacă s-au uh, adus deja unele modificări. Așadar, trebuie să facem o revizuire în urma dezbaterii din această dimineață și trebuie să ne asigurăm că birocrația nu câștigă teren în detrimentul uh, doleanțelor cetățenilor noștri. Pentru că aceasta este o resursă chiar pentru comisie. Este o resursă care ne ajută să ne îmbunătățim uh, și să ne îmbogățim activitatea datorită contribuțiilor cetățenilor. Statele membre și Consiliul trebuie să profite de această ocazie și să o promoveze, dar până acum nu au făcut acest lucru. Unele inițiative au avut succes, de exemplu este vorba de dreptul la apă, însă alte drepturi fundamentale, precum libertatea individuală, sunt uh, lucruri pe care oamenii trebuie să le aprecieze mai mult cetățenii trebuie să intervină în luarea de măsuri uh, cu, pentru promovarea uh, bunăstării și pentru promovarea zonelor în care locuiesc. Ei, la nivel local, pot să vină cu astfel de propuneri legislative pentru a-și îmbunătăți uh, condițiile de viață. Însă, noi trebuie să ne asigurăm că există o dimensiune uh, cu adevărat europeană a acestei inițiative și uh, după aceea să le permitem cetățenilor să contribuie la această agendă europeană pe baza priorităților pe care și le doresc. Instituțiile încă nu au reușit să facă acest lucru. Așadar, trebuie să reducem birocrația și să asigurăm mai multă flexibilitate în privința colectării de semnături online. Uh, colegii au vorbit deja despre acest aspect. Până acum nu am reușit uh, să ne atingem uh, toate obiectivele. Cetățenii nu au reușit să se implice încă foarte mult. Uh, instrumentul acesta trebuie să fie mai prietenos pentru utilizatori, trebuie să fie mai flexibil și trebuie să ne asigurăm că accesul uh, la informații uh, este facilitat. Aceasta ar asigura o valoare adăugată. Dacă vrem o Europa în care cetățenii să fie ascultați, mai ales cetățenii tineri, atunci trebuie să eliminăm uh, acest decalaj între tineri și instituții. Tinerii trebuie să cunoască faptul că pot contribui la uh, legislație. Și aceasta ar fi o evoluție extraordinară. Acum aș dori să fac apel la doamna comisar Malmström, care întotdeauna a dat dovadă de voință și de disponibilitate pentru a ne ajuta în această inițiativă. Comisia trebuie să promoveze cât poate de mult această inițiativă și trebuie să se asigure că statele membre sunt încurajate uh, să simplifice uh, procedurile și reglementările și asta pentru că se încadrează într-un aspect fundamental al participației democratice. Dau acum cuvântul doamnei Ghiom, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Mă bucur că avem posibilitatea să analizăm situația inițiativei cetățenești, care după noi este un instrument tânăr, dar este fundamental pentru democrația europeană. Ați arătat că Parlamentul European uh, s-a implicat în redactarea regulamentului și este foarte interesat de reușita acestui uh, instrument. Ați ridicat o serie întreagă de întrebări privind uh, funcționarea acestui instrument. Dispozitivul instrumentul nu e bine cunoscut, mai ales că statele membre nu s-au implicat foarte tare. Sistemul de colectare a semnăturilor este complex probleme legate de protecția datelor personale, termenele care sunt uneori prea scurte pentru a strânge semnăturile. Deci sunt critici, dar este normal, este un proces care poate să pară lung uh, și care nu prea răspunde preocupărilor cetățenilor noștri. Totuși trebuie să existe garanții pentru a împiedica abuzurile. Iar în cele din urmă, numai grupurile cele mai organizate și lobby-urile care au capacitatea să treacă peste aceste obstacole reușesc să-și apere interesele în detrimentul intereselor colective. Deci fiecare cetățean trebuie totuși să participe la acest uh, proces de decizie europeană. În contextul acesta, aș dori să spun că sunt convinsă că guvernele trebuie să se implice mai mult pentru a face cunoscut acest instrument. Mă bucur, mă îmi pare rău că nu există o declarație a Consiliului. Sper să nu fie un semn al interesului slab pe care l-au guvernele față de acest lucru. Mulțumesc. Care cuvântul acum doamna Zaborska, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Așa cum ați menționat și dumneavoastră în discursul introductiv, Comisia a hotărât să prelungească data de închidere uh, pentru primele nouă inițiative pentru a le putea oferi tuturor cetățenilor posibilitatea de a participa activ. Noua, noul termen limită este 1 noiembrie, așa cum ați spus și dumneavoastră. Ori Consiliul de Ministri nu acceptă acest nou termen. Guvernele naționale nu știu cum să pună în aplicare această schimbare a datei de închidere. Uh, în plus, uh, Consiliul refuză să răspundă la o întrebare parlamentară prioritară. Astfel, Consiliul uh, poate să mm, uh, ducă la uh, anularea unor inițiative ale cetățenilor. Vreau acum să solicit un răspuns imediat Consiliului la întrebarea parlamentară prioritară. Este o întrebare uh, prioritară parlamentară care trebuie să primească un răspuns în termen de trei săptămâni. Totuși, Consiliul refuză de șase săptămâni să se pronunțe cu privire la data de închidere pentru colectarea semnăturilor pentru primele nouă inițiative cetățenești în curs aceast, acest refuz de a se exprima cu privire la o chestiune atât de importantă cum este data de închidere duce la uh, o incertitudine juridică majoră în uh, ceea ce privește inițiativele cetățenești europene. Doamnă comisar, cer așadar Comisiei și Consiliului să se pună de acord pentru a nu uh, lăsa primele nouă inițiative într-o stare de incertitudine, pentru că acesta este un adevărat obstacol. Mulțumesc, doamnă comisar. Dau acum cuvântul domnului Martin, timp de un minut. Mulțumesc. Așa cum au spus și alți eurodeputați, eu cred că într-adevăr se poate crea un spațiu public prin inițiativa cetățenească prin care uh, cetățenii să intre în dialog direct cu instituțiile. Cetățenii din diferite state au de asemenea posibilitatea de a-și uh, reuni eforturile pentru uh, a contribui în plan european. Eu cred că există un demos european în acest sens. M-a încurajat intervenția doamnei comisar. A dat dovadă de angajament clar față de succesul acestui uh, instrument și uh, Știm prea bine că atunci când uh, ea face o promisiune, se ține de cuvânt, după cum uh, a arătat-o experiența. E nevoie să simplificăm acest uh, instrument, să îmbunătățim situația tehnologică și să uh, încercăm să avem o platformă centralizată online. M-a bucurat faptul că doamna comisar a spus că va discuta cu autoritățile din Regatul Unit și din Irlanda pentru a reduce pragul de participare din aceste uh, state membre, mai ales pentru cetățenii care trăiesc în afara statelor respective. Nu în ultimul rând, și Parlamentul trebuie să facă tot posibilul împreună cu Comisia pentru a-i aduce la curent pe cetățeni, pentru a informa împreună cu statele membre Trebuie să facem tot posibil în acest sens. Deocamdată, aportul statelor membre este unul minim. Mulțumim. Are cuvântul doamna Sarazin, dar nu este. Așa că îi dăm cuvântul doamnei Estrela. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Tratatul de la Lisabona a întărit democrația participativă și democrația reprezentativă. Această inițiativă este un instrument pozitiv S-a spus aici că trebuie să simplificăm regulile și procedura care îi împiedică aplicarea, îi, îngreunează aplicarea. De aceea salutăm eforturile făcute de comisie pentru a facilita o participare adevărată a cetățenilor la procesul de luare a deciziilor în politica europeană în anul european al cetățeniei europene, al cetățenilor europeni, în momentul în care Europa trece printr-o criză economică gravă, dar o criză politică și o criză de valori, este foarte important să aprofundăm dialogul dintre instituții, cetățeni europeni și guvernanți. Dialogul trebuie să definească rolul Europei care să corespundă așteptărilor persoanelor. Este foarte important ca cetățenii să participe la construirea proiectului european și este foarte important să dăm semnale pentru că cetățenii europeni sunt nemulțumiți de ce se întâmplă și cred că trebuie să-i ascultăm atunci când se manifestă în stradă. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Clavecus, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că încurajarea și facilitarea unei participări mai largi a cetățenilor europeni uh, sunt extrem de importante. Astfel, cetățenii au posibilitatea să se implice în dezbateri pe subiecte care le influențează viața. Este un lucru esențial, însă trebuie să ajungem și la acele grupuri de cetățeni care de obicei nu uh, hotărăsc uh, să exercite o influență asupra legislației europene, uh, europene și ei sunt cei la care am reușit să ajungem cu această inițiativă cetățenească europeană. Am reușit să le atragem uh, atenția și am reușit să le oferim o abordare mai personală și un instrument mai util pentru a-și hotărâ propriul viitor. Dar există în continuare câteva dificultăți tehnice care trebuie rezolvate. Pentru că 30 uh, de inițiative au fost înregistrate, iar numai una a reușit să întrunească cele un milion de semnături. Asta înseamnă că sistemul nu este în totalitate funcțional, însă într-un an nu s-au putut realiza foarte multe. Dau acum cuvântul domnului Coferati, un minut și jumătate. Mulțumesc. Doamnă comisar, când s-a decis la Lisabona lungimiranță, un instrument de straordinar să se uh, aleagă acest instrument, s-a votat pentru un instrument cu mare, mare potențial și știm ce mare nevoie avem de acest instrument, mai ales în aceste vremuri în care avem probleme cu deficitul democratic, e criză, oamenii suferă și se uită cu uh, mari speranțe către instituțiile europene, chit că acestea nu sunt întotdeauna în măsură să răspundă așteptărilor. Dat fiind potențialul acestui instrument, cred că ar fi util să uh, respectăm așteptările legate de acesta. Ei bine, în anul faptul că revizuirea e prevăzută doar în 2015 e greșit. Trebuie să uh, reevaluăm proiectul mai repede. Și e un paradox faptul că un instrument al cetățenilor, a democrației directe, nu poate fi utilizat deoarece cetățenii habar nu au de el. Modul în care funcționează acest instrument este de asemenea mult prea complicat și nu invită la participare. Din inițiativele cetățenești trebuie să rezulte inițiative legislative până la urmă. mai ales în momentul în care cetățenii atrag atenția asupra unor probleme instituțiilor europene. Și în momentul în care ei văd că, chit că au făcut acest lucru, nu se întâmplă nimic, evident vor fi dezamăgiți. Și mi se pare că orice inițiativă cetățenească ar trebui să devină inițiativă legislativă. Mulțumesc, care cuvântul acum domnul Papa Nicolau, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă Aș dori să adaug ceva. După analiza făcută aici, în continuare aș vrea să o felicit pe doamna comisar pentru activitatea desfășurată. Sunt inițiative foarte bune, cetățenii le văd, nu foarte multe, dar sunt, există, ceea ce arată că cetățenii europeni doresc să preia controlul Europei, iar propunerea aceasta, dacă o analizăm, adaugă ceva și sunt chestiuni care sunt văzute cu un ochi pozitiv de către statele membre și de comisie. După tratatul de la Lisabona, nu sunt foarte mulți care au pus această uh, idee în aplicare, dar este o perioadă în care lumea se îndoiește de Europa la toate nivelele, iar această inițiativă ar putea să dea rezultative. Nu este suficient să le spunem oamenilor despre acest lucru. Este important, așa cum spunea domnul Coferati, ca unele din aceste inițiative să devină instrumente legislative, iar să, să se vadă că inițiativa funcționează, deci să fim optimiști. Are cuvântul domnul Zauer.

fără doar și poate va depinde de modul în care evoluează și se răspândește libera democrație și, libera democrație și dacă acoperim deficitul democratic, să găsim o soluție sistemică pentru ca democrația să se răspândească. Sigur că inițiativa cetățenească e un instrument util și încurajează la participare. Există o inițiativă cetățenească în Uniunea Europeană pentru care au fost adunate semnături. E vorba de semnăturile pentru un salariu minim necondiționat. E o idee care are drept obiectiv faptul că pe lună toți cetățenii trebuie să primească un salariu minim, 500 de euro să zicem, indiferent că sunt bogați sau săraci. Cetățenii uh, însă poate și imaginează că banii sunt pur și simplu tipăriți și nu munciți. Trebuie să reacționăm dacă într-adevăr dumneavoastră veți da curs aceste inițiative. Doamna Tun are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu mi-aș dori ca instrumentul acesta să fie cu adevărat pentru cetățeni. Cetățeni care participă la alegeri, de exemplu nu e un instrument pentru politicieni, pentru politicieni ca noi cei din această încăpere. Noi suntem cei care emitem legi, într-adevăr, în Parlamentul European. Mă îngrijorează când aud din stânga, din dreapta, uh, voci ale eurodeputaților care spun că ar trebui să limităm acest instrument. nu ar trebui să oferim o marjă de manevră prea mare lobbyiștilor și sindicatelor cu acest instrument. Și, într-adevăr, doamnă comisar, ar trebui ca acest instrument să-l lăsăm în mâna celor care chiar au nevoie de el și nu unor grupuri de interese gata organizate. Poate că ar trebui ca inițiativa cetățenească să fie redefinită, reorientată, să ne angajăm cu toții pentru a informa pe cetățeni cu privire la acest instrument extraordinar. Mulțumim! Doamna Kadenbach are cuvântul. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, ja. Doamnă președinte, doamnă comisar, salut și eu acest nou instrument al participării active și directe a cetățenilor. După cum am ascultat astăzi, mai există foarte multe erori pe care trebuie să le corectăm și mulțumesc pentru flexibilitatea de care dă dovadă Comisia. Eu cred că ar trebui să privim lucrurile în ansamblul lor. La final de dezbatere vreau să spun că mă bucură că uh, sunt aici reprezentați și cetățenii. Trebuie ca și la Parlament să sporim participarea cetățenilor. Avem nevoie de posibilitatea de a aduce mai multe grupuri de cetățeni în Parlament, elevi uh, și așa mai departe. Mă bucură faptul că uh, se poate vizita Parlamentul prin parlamentarium, de exemplu. Uh, nu în ultimul rând, trebuie să existe posibilitatea de a face consultări publice prin audieri, să invităm cetățeni, să comunicăm cu cei care sunt semnatari a inițiativelor cetățenești. În continuare, acest instrument e insuficient folosit. Nu în ultimul rând, activitatea zilnică a eurodeputaților face ca noi să avem prea puțin timp uh, de petrecut cu cetățenii. Așa că

Mulțumesc, Luhan. Am terminat procedura Catch the Eye și acum dau cuvântul doamnei comisar. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnelor și domnilor deputați, pentru această dezbatere importantă. Inițiativa cetățenească este un element important pentru întărirea democrației europene și pentru a-i face pe cetățeni să se angajeze și să aibă o influență uh, asupra chestiunilor europene care ne preocupă pe toți, care îi preocupă pe cetățeni din Uniunea Europeană. Și sperăm ca una din aceste inițiative să ajungă pe masa Comisiei ca să ne putem ocupa de ea. Dar cum, cum am spus cu toții și cum am spus și eu la început, sunt niște probleme. Unele sunt legate de problemele inițiale care trebuie analizate. Sigur, toți avem o responsabilitate, Comisia, dumneavoastră și Consiliul în calitate de colegiuitori care ați stabilit cum trebuie să funcționeze. Noi, Comisia, dorim să fim în continuare gazda sistemului online de colectare a semnăturilor. Nu este soluția ideală, dar sperăm că va fi o soluție bună până când găsim una permanentă. Sigur, chestiunea înființării unui sistem centralizat de colectare a semnăturilor este o chestiune care merită să fie dezbătută. Comisia a îndemnat statele membre să coboare diversele standarde privind strângerea datelor pentru ca mult mai multă lume să poată participa. Suntem în contact cu statele membre privind prelungirea datelor, cum a solicitat și dumneavoastră. Am avut un dialog constructiv și cred că vom ajunge la o soluție curând, o soluție satisfăcătoare. Mi s-a, mi s-a pus o întrebare privind o inițiativă în care am fost implicată. Cred că opiniile mele sunt foarte clare, sunt nu Răspunsul corect este că modificările din tratat nu sunt incluse în ceea ce poate fi propus prin această inițiativă. Este anul cetățenilor europeni. Și într-un fel, fiecare an ar trebui să fie anul cetățenilor, dar acesta cu, în mod deosebit și trebuie să luăm lucrurile foarte în serios. Comisia este implicată, vicepreședinta Reding, uh, vicepreședintele Șefcovici și toți colegii mei, ne deplasăm în statele membre, vizităm uh, studenții, școlile, organizațiile. Noi cu toții aducem în discuție chestiunea inițiativei cetățenești și vom continua să facem acest lucru, pentru că este o inițiativă importantă. Dumneavoastră sunteți reprezentanți aleși ai popoarelor Europei și aveți răspunderea să ridicați, să aduceți în discuție această chestiune. Uh, mai ales în campania de anul viitor pentru alegerile europene. Împreună trebuie să facem tot ce putem pentru a îmbunătăți funcționarea acestei inițiative. Trebuie să o facem cunoscută pentru că este realmente un instrument puternic. Vă mulțumesc pentru această dezbatere și vă voi ține la curent uh, cu ce se întâmplă. Voi informa vicepreședinții comisiei cu ce a spus dumneavoastră și cred că vom reveni, sunt convinsă că vom reveni la această chestiune în plenară. Mulțumesc, doamnă comisar. Uh, sper că vizitatorii noștri au înțeles cu toții că pot să participe la această inițiativă cetățenească, un milion de semnături. Închidem dezbaterea și vreau să fac un